lucrurile îndeaproape și suntem gata să oferim asistență Italiei, Tunisiei și tuturor celorlalte țări afectate de această situație. Mulțumesc, doamnă Malmström. Intervenția dumneavoastră încheie această dezbatere. Ordinea de zi ne aduce acum la raportul doamnei Omen Reuten privind sistemele de pensii adecvate, viabile și sigure în Uniunea Europeană. O să las puțin timp pentru schimbarea comisarilor. Unde este doamna raportoare? Aveți uh, cuvântul, uh, doamnă raportoare. Președinte, Voorzitter, eh, commissaris. mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, stimați colegi, la începutul acestei dezbateri, dați-mi voie să mulțumesc tuturor colegilor pentru cooperarea îmbucurătoare pe care am avut-o. Eh, și eh, secretariatul merită un mulțumesc, pentru că nu a fost foarte simplu să abordăm această mare cantitate de amendamente, dar cred că am reușit. În calitate, în, ca reacție la uh, Cartea Verde, avem o poziție clară. Vrem un sistem de pensii sigur, adecvat, viabil. Și nu este ceva foarte, foarte simplu. Pentru că pensiile sunt încă de competența statelor membre, dar asta nu înseamnă că noi nu putem să avem o părere cu privire la asta. Și prin metoda deschisă de coordonare putem să ne exprimăm poziția care poate duce la îmbunătățiri. Durabilitatea sistemelor de pensii este sub presiune uh, piramidele populației inversate, numărul mare de vârstnici, numărul persoanelor uh, active ca, în scădere duce la aceste presiuni. Avem nevoie de solidaritate, uh, solidaritate între generații. Pentru generația tânără însă există o presiune și asta duce și la presiune asupra bugetelor de stat și asupra finanțelor statelor. Statele membre sunt pe cale să ridice vârsta de pensionare. Au existat propuneri la nivel european uh, și anume să se adapteze vârsta de pensionare la speranța de viață. Însă, deocamdată nu s-a făcut acest lucru și poate ar trebui să se meargă în această direcție. Pe de altă parte, în schimb, există mari diferențe între, uh, speranțele, între speranțele de viață în diferitele state membre. Uh, Bineînțeles, se, poate, se, pot face modific, se pot face modificări, însă trebuie să se întâmple la nivel național în, în uh, discuție cu partenerii sociali. În același timp, trebuie să ne asigurăm că vârstnicii își păstrează locul de muncă. Trebuie așadar să depunem eforturi ca să uh, asigurăm o flexibilitate a carierei și a pensionării, astfel încât persoanele mai în vârstă să poată lucra mai mult timp. Statele membre care au o parte importantă în pilonul 2 au introdus măsuri de austeritate, uneori pilonii sunt uh, împreună primul și al doilea și, și aici sunt mari măs măsuri de, de austeritate. Dar și în acest uh, caz uh, îmbătrânirea populației joacă un rol. În plus, uh, criza financiară care a dus la prăbușirea uh, piețelor financiare a pus sub și mai mare uh, presiune întregul sistem. Poate că ar trebui să avem o mai bună metodă de supraveghere și o imagine mai bună asupra sistemelor. Însă eu cred că ar trebui să aflăm în primul rând uh, să vedem cum, uh, intră, uh, cum se aplică directiva cu privire la solvabilitate, iar apoi să continuăm. Fondurile private de pensii nu pot fi pur și simplu uh, puse în legătură așa de ușor cu restul. La al treilea pilon nu cred că ar trebui să avem foarte mari așteptări. Nu putem economisi decât când avem bani și ceea ce ne dorim noi este să existe, de fapt, o mai mare conștientizare a lucrurilor. Iar acest lucru se întâmplă când oamenii sunt mai bine informați cu privire la posibilitățile lor în ceea ce privește pensiile. Încă ceva. Pensii adecvate. Acest lucru nu se poate face la nivel european. Statele membre sunt cele care trebuie să decide ce este adecvat la nivel național. și în ceea ce privește cel de-al doilea pilon. Drepturile de pensie trebuie să fie asigurate, dar în același timp trebuie să fie mobile. Vă, vă mulțumesc, vă, vă rog să respectați timpul de vorbire. Domnule comisar. Mulțumesc, uh, domnule președinte, stimați deputați, uh, doamnelor și domnilor. Uh, Cartea Verde cu privire la pensiile de vara trecută a lansat o dezbatere vastă asupra pensiilor în Europa a dus la mai bine de 100 de uh, ședințe cu părțile implicate și am primit uh, mai bine de 700 de uh, răspunsuri. Această carte verde evidențiază cele mai importante provocări în acest domeniu și pune întrebări pertinente în legătură cu felul în care Uniunea Europeană poate ajuta statele membre pentru a ne asigura că pensiile noastre sunt adecvate, durabile și sigure, respectându-se, bineînțeles, și principiul subsidiarității. Cartea verde adoptă o abordare holistică pentru că colegul meu, domnul Barnier, și cu mine, suntem convinși că uh, sisteme de pensii sigure, adecvate și uh, uh, durabile necesită politici comune care să țină cont de trei domenii de răspundere. Pe foarte, scund, pe, pe, pe foarte scurt aș dori să spun care este poziția, să sintetizez poziția Comisiei respectiv. Trebuie să reducem această problemă între durata de viață tot mai lungă și pensii pensiile tot uh, mai uh, mici. Apoi, trebuie să reducem uh, de asemenea dezechilibrele între state membre după 10 ani de reforma pensiilor. Și apoi trebuie să trecem învățămintele crizei financiare și economice. Criza ne-a arătat că trebuie să reducem expunerea la piață și apoi la o, că trebuie să avem o îmbunătățire a capacității noastre de absorție a șocurilor. Apoi trebuie să ne pregătim sistemele de pensii pentru îmbătrânirea populației, un fenomen foarte important. Statele membre au uh, angajat o cooperare pe termen lung de a învăța din uh, uh, experiențele fiecăruia și de a schimba bune practici în ce privește reforma pensiilor. Trebuie să existe o coordonare reală la nivelul Uniunii Europene și trebuie să stabilim reguli europene cu privire la chestiunile transfrontaliere. În ultimii 10 ani, coordonarea la nivelul Uniunii Europene a subliniat nevoia ca statele membre să modernizeze sistemele de pensii și multe state membre au făcut aceste reforme pentru pentru a reflecta schimbările eh, democratice, schimbările de pe piața eh, muncii și apariția tot mai multor femei pe această piață. Însă foarte multe state mai au încă progrese de înregistrat și unele state membre încă nici măcar nu au început reforma pensiilor. Doamnelor și domnilor, cu mare satisfacție am citit uh, raportul. Aș dori să o felicit pe doamna raportor pe această cale, care sprijină această abordare holistică pe care a adoptat-o Comisia. În mai multe uh, paragrafe, el uh, pune accentul pe uh, siguritate, adec- uh, pe adecvare și pe durabilitate. De asemenea, enumeră și politicile europene la care Uniunea Europeană poate aduce valoare adăugată. Comisia uh, va ține cont de concluziile cărții verzi și de, uh, uh, uh, de, de raportul Parlamentului European. Comisia a început pregătirea pentru Cartea Albă, care urmează să fie dată publicității în primele trei luni ale anului 2011. În încheiere aș dori să spun că uh, unul dintre marile succese ale modelului social european este să ne asigurăm că îmbătrânirea nu înseamnă sărăcie. E o promisie pe care, promisiune pe care va trebui să ne o ținem și trebuie să ajutăm statele membre să ia deciziile potrivite pentru a se asigura că uh, pensiile, sistemele lor uh, de pensii sunt cu adevărat adecvate. În uh, ultimile luni au avut loc uh, dezbateri uh, înfocate pe reforma pensiilor și, și această dezbatere promite foarte mult. Mă bazez pe sprijinul Parlamentului European pentru a aduce o adevărată schimbare, pentru a obține sisteme adecvate și durabile pe viitor. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. În numele Comisiei Econ are acum cuvântul timp de două minute domnul Cutaș

Există un număr foarte ridicat de amendamente, în jur de 500, care arată uh, interesul deosebit față de această temă și aș dori să uh, îi mulțumesc doamnei raportoare pentru că a reușit să simplifice situația, ajungând la o poziție care reflectă opinia actuală a Parlamentului European și spun opinia actuală pentru că este începutul dezbaterii Uh, avem acum o carte verde, vom avea o carte albă, așadar ne aflăm într-un anumit stadiu al dezbaterii. Uh, înțelegem că abordarea Comisiei pune accentul pe diversificarea sistemelor, dar aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că ar putea uh, fi posibil să facem lucrurile să fie mai exacte, mai precise. Și atunci nu se vorbește despre crearea pilonului 2 prin luarea fondurilor din alte domenii. Trebuie să asigurăm stabilitatea celui de-al doilea pilon și nici de cum să-l punem în pericol. De asemenea, s-a vorbit despre problemele sistemelor de pensii și de faptul că aceste probleme nu pot fi rezolvate din interior. Este nevoie de o mai mare cooperare economică, de un accent pe legăturile pe care le putem face cu strategiile și cu uh, guvernanța economică. Mulțumesc, domnul Darden, uh, un minut. Merci, madame la președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori, în primul rând, să subliniez eforturile de consens, eforturile depuse de doamna raportor. Felicitări, Ria. În procesul de compromis a dat dovadă de deschidere față de propunerile grupului meu, ceea ce a făcut ca grupul meu să uh, voteze majoritar la Comisia de Ocupare acest raport. Și acesta este un semnal puternic față de celelalte instituții. Într-adevăr, acest raport cu privire la viitorul pensiilor din Europa reprezintă până acum primul document instituțional uh, european care ține cont și de uh, poziția Comisiei uh, din documentul de resort și uh, de care uh, vorbesc și uh, doamna Merkel și domnul Sarkozy cu privire la competitivitate. Se spune că trebuie să punem sub semnul întrebării primul pilon și apoi să prelungim sau să înaintăm vârsta de plecare la pensie având în vedere îmbătrânirea populației. Raportul nostru vorbește însă de un rol foarte important al primului pilon datorită solidarității și cu un rol complementar, complementar pentru ceilalți doi piloni Uh, pilonul 2 ar trebui să fie generalizat. Uh, în ce privește uh, rata șomajului sau rata ocupării în rândul vârstnicilor, această ocupare ar trebui să fie, să fie și ea inclusă. Apoi, raportul se, explică, se exprimă pentru un rol consolidat pentru partenerii sociali, Uh, în ce privește reformele privind pensiile în Europa, apoi propune eliminarea uh, diferențelor între bărbați și femei uh, legate de discriminările la care se referea Barbara. Aș putea să mai menționez și alte elemente din raport, însă mă bucur că raportul nostru, Parlamentul nostru a trimis Comisiei un mesaj social, clar, progresist și sperăm că Comisia va ține cont de raport pentru uh, Cartea Albă. Mulțumesc, domnule Darten. Are cuvântul doamna Harkin acum mulțumesc, președinte. În primul rând, aș dori să îi mulțumesc doamnei raportor. Trebuie să vă spun că viața mea a ușurat-o cu siguranță. Și aș dori să mulțumesc Comisiei pentru faptul că a început această discuție la momentul oportun. Se vorbește despre bomba cu ceasa pensiilor și având în vedere cifrele pe care le-am văzut eu și care uh, estimează diferența între ce punem deoparte la ora actuală și resursele care vor fi necesare pentru a asigura pensiile în, următorul 40 de ani, în următorii 40 de ani, trebuie să vă spun că uh, diferența este foarte mare și expresia bombă cu ceas a pensiilor este uh, adecvată. Și noi trebuie să uh, dezamorsăm această bombă Întrebarea este cine este responsabil. În raport reiese foarte, din raport reiese foarte clar că statele membre trebuie să se asigure că există drepturi de pensie pentru cetățenii săi. Însă, în același timp se spune că economiile statelor membre sunt interdependente și că este nevoie de o coordonare a uh, sistemelor de pensii în acest sens. Însă noi nu credem că este posibil ca Uniunea Europeană să stabilească nivelul de pensie sau să armonizeze vârsta de pensionare. Însă considerăm că statele membre ar trebui să definească adecvarea ca uh, pur și simplu condițiile necesare pentru ca o persoană vârstnică să trăiască o uh, viață decentă. Apoi, este, bineînțeles, importantă și problema ce ține de gen și rolul uh, strategiei Europa 2020 și a mobilității. Apoi, uh, știm că se deschide o gaură neagră fiscală în domeniul uh, pensiilor și nu putem să o ignorăm. Doamna Jean Lambert, două minute și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte, și eu doresc să mă alătur celor care i-au mulțumit raportoarei pentru o muncă foarte bună la acest raport. Suntem cu toții conștienți că diferențele naționale, diferențele dintre grupurile politice uh, sunt foarte importante și obținerea unui sprijin atât de mare a fost într-adevăr un efort susținut. Recunoaștem importanța pensiilor din primul pilon și angajamentul, unui, angajamentul față de un nivel uh, adecvat al acestor pensii mai ales uh, în condițiile în care în anul 2010 ne-am ocupat atât de mult de problemele legate de sărăcie. Oamenii au nevoie de un venit sigur și de o garanție. De asemenea, trebuie să Uh, asigurăm un uh, regim de pensii uh, corect și pentru femei. Trebuie să ne asigurăm că combatem discriminarea împotriva lucrătorilor vârstnici și de asemenea să ne asigurăm că oamenii își pot păstra locurile de muncă până la pensie. Din ce în ce mai multe persoane nu mai rămân în cadrul aceluiași, aceleiași companii de-a lungul vieții lor profesionale și uneori sunt și mobile din punct de vedere al... Uh, traversează locuri de muncă în mai multe țări. Ca urmare, trebuie să asigurăm un sistem uh, adecvat, un lucru esențial pentru Uniunea Europeană. angajamentul trebuie luat și în favoarea pilonului 2, care trebuie să fie disponibil fără niciun fel de discriminare pe bază de vârstă uh, sau de tipul, tipul contractului. Trebuie de asemenea să avem o abordare care să ia în considerare ritmurile și modelele diferite ale vieții moderne. Ale vieții moderne. Și recunoaștem importanța solidarității pentru pilonul întâi. De asemenea, aici trebuie să luăm în considerare și contractele de mun- pentru, uh, pentru muncile dificile și uh, cele pe termen scurt. Suntem de acord că este crucial ca oamenii să poată să dispună de informații uh, exacte și de asemenea salutăm faptul că acest raport spune că dacă se vor uh, opera modificări în regimul de pensie, trebuie lăsat suficient timp pentru ca uh, persoanele să poată să-și uh, reestimeze stilurile de viață aplicate. Doamna Girling, aveți cuvântul pentru un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Grupul meu sprijină publicarea acestei cărți verzi, sosește la momentul potrivit, respectiv la momentul în care în toate statele membre se uh, discută problemele care au fost menționate deja. Uh, nu numai șomajul, ocuparea, ci și uh, provocările democratice, demografice și egalitatea de gen și așa mai departe. Aș putea continua. Raportul spune că statele membre ar trebui să schimbe bune practici, să schimbe informații, dar pune accentul și pe faptul că state, pe pensiile rămân de competența statelor membre. Recunoaște că Uniunea Europeană nu ar trebui să uh, legifereze în domeniul uh, pensiilor uh, din pilonul 1 și pentru vârstele de pensionare, însă solicită în mod clar ca statele membre să legifereze în funcție de circumstanțele, de specificitățile lor, ținând cont de aceste aspecte. Cred că, de asemenea, ă, transferabilitatea este foarte importantă pentru a consolida piața unică. Cetățenii care călătoresc ă, sau se mută în Europa, m-am întâlnit cu foarte mulți, ă, nu ar trebui să fie împiedicați de faptul că drepturile lor la pensii rămân blocate, înghețate într-un anumit, de, într-un anumit stat membru. Schimbările trebuie să țină cont și de schimbările așteptările și trebuie așteptărilor. Mulțumesc, doamna Figherei, de un minut și jumătate. Doamnă președinte, nu trebuie să uităm în această discuție că există o propunere pentru un pact de competitivitate. În acesta se propun câteva etape pentru a reforma sistemul de pensii și pentru a-l face mai prietenos față de probleme ocupării. Iar asta, bineînțeles, uh, are de-a face și cu salariile și cu specula. Trebuie să consolidăm integrarea europeană aici. Trebuie să ne asigurăm că nu se iau și nu se construiesc politici antisociale. După cum ar putea reieși din Cartea Verde a Comisiei. Dacă ne gândim la adaptarea vârstei de pensionare și la armonizarea ei în Europa. Bineînțeles, oamenii trebuie să aibă de lucru mai mult timp și poate ar trebui să îi sprijinim în a-și face propriile lor economii, iar acest lucru nu are voie să fie pus în pericol prin intermediul băncile, băncilor. Avem nevoie de soluții pentru a uh, îmbunătăți sistemul de pensii fără a Uh, distruge formele actuale. Avem nevoie de sprijin și pentru tineri, uh, trebuie mai, să avem mai multe reguli mai stricte pentru sectorul financiar. Avem nevoie de un sistem de stat construit pe principiul solidarității care uh, este un sistem de pensii care uh, respectă oamenii și le permite o viață decentă și nu o viață în sărăcie. Asta vor oamenii de la noi, în Portugalia, în Franța, în Grecia. S-a luptat pentru asta. Domnul Clark, un minut. În Comisia Ocupare, anul trecut, în noiembrie, raportoarea a spus că pensiile sunt exclusiv de competența statelor membre, iar acum uh, Statele membre se pare că au uh, un rol de conducere în acest proces, însă coordonarea la nivel european este esențială. Cred că mm, există două sensuri aici, un, un, un discurs paralel. Asociația fondurilor de pensii din Regatul Unit spune că avansează niște cifre destul de mari, de exemplu de 90%, cea care arată totuși, chiar dacă sunt exagerate, că trebuie să facem ceva pentru a salva uh, pensiile. Fondurile de pensii, statele membre nu au nevoie de acest raport, au nevoie de ajutor pentru a uh, păstra uh, fondurile necesare pentru pensii. Altfel, uh, pericolul este foarte mare. Mulțumesc, doamna Lupen un minut și jumătate. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi. În Europa Pactului de, stat- de Stabilitate și în Europa competitivității, reforma pensiilor este în colimator. Cum ne putem asigura că statele membre care se află într-o situație de deficit să ajungă la echilibru în 2013? Soluția dumneavoastră ar fi ca vârsta de pensionare să fie de 65 de ani peste tot și să facem o reformă a sistemelor prin repartiție pentru a uh, uh, reduce contribu- uh, pre- prestațiile contribuabililor. Uh, Raportul de altfel nu se referă de altfel specific la acest lucru, pentru că uh, spune că trebuie să garantăm un nivel minim de, re, de, de pensie pentru străinii care au sosit la noi și care nu au cotizat niciodată. Uh, acest uh, raport va crește presiunea asupra statelor membre și le va încuraja să uh, opteze pentru sisteme de pensii prin capitalizare. Uh, cunoaștem care sunt riscurile acestor sisteme. Sistemele de pensii țin de competența statelor membre. Totuși, în pofida voinței popoarelor, venim cu o rigoare bugetară fără precedent. Funcționarii bugetarii, pensionarii europeni vor fi soluția dumneavoastră pentru această Europa ultimă ultraliberală și pentru moneda unică. Mulțumesc, domnul Mann, în numele uh, neafiliaților. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucur că acest dezbatere nu a fost ascunsă pe ordinea de zi uh, de luni și tratată foarte rapid. Motivul, avem foarte multe amendamente în toate comisiile în care a fost discutat acest aspect în Germania, Luxemburg, Finlanda și Austria s-a decis, din păcate, cu o mare majoritate să se stabilească noi standarde minime la nivelul întreprinderilor. Drept urmare, există pericolul unor costuri mult mai mari. În Germania, cel puțin, de 40%. Ceea ce s-a creat de către partenerii sociali în consens nu trebuie să fie anulat. Am putut uh, contribu contribui la această dezbatere prin uh, obligația de a introduce valori de impact detaliate în viitor. Și este un progres chiar dacă nu este un, uh, o garanție. În plus, nu avem o definiție unitară a unei pensii adecvate. În plus, armonizarea vârstei de pensionare este respinsă. Președintele Sarkozy și uh, doamna cancelar uh, Merkel uh, pe bună dreptate vorbesc despre etape uh, în care să se facă această uh, adaptare a sistemelor de pensii. Fiecare sistem de pensii trebuie să fie adaptat la uh, evoluția demografică. Suntem sub o mare uh, presiune a timpului și ne urez tuturor să putem să luăm în considerare toatele, toate experiențele care, de care dispunem, pentru că uh, miza este una foarte mare. Raportoarea dorește să vă adreseze o întrebare. Acceptați acest lucru? Ok. Je vous en prie, Madame Omen. Vă rog, doamnă Omen. Mevrouw de voorzitter, kijk, ik wil niks in de ruimte laten staan. Dus... Mulțumesc, doamnă președinte. Nu vreau să rămână aspecte neclarificate, de aceea aș dori să-l rog pe domnul Mann să-mi spună unde în acest raport a văzut dumnealui că scrie Uh, că solvabilitatea trebuie să fie uh, la, um, aplicată la uh, pilonul 2. Doriți să răspundeți, vă rog. Am avut două rapoarte din partea a două comisii și s-a Uh, recomandat ca uh, sistemul solvabilității să se uh, adapteze și la sistemul de pensii al întreprinderilor. Nu se poate face asta. În Franța există deja o experiență cu asta, în alte state membre nu s-a făcut asta și cred că trebuie să analizăm toate detaliile și avem această oportunitate dacă dezbatem această carte albă și uh, aflăm toate detaliile necesare, pentru că multe state nu au această experiență și pot să afle ce au nevoie acum. Nu putem intra acum în detalii, vă mulțumesc. Doamna Beres, un minut. Mulțumesc, un minut și jumătate. Doamna președinte, vă mulțumesc. Suntem aici în cadrul unei dezbateri de orientare și Parlamentul European a dorit să transmită un mesaj, însă între timp lumea evoluează și problema pensiilor este menționată și în alte locuri. Eu aș dori să mă refer acum la pactul de competitivitate și la trimiterea care se face acolo la o pensionare uniformă în Uniunea Europeană, la vârsta de 67 de ani. Dacă este adevărat că încercăm să construim o Europa socială, ei bine, nu trebuie să facem asta împotriva cetățenilor. Raportul doamnei uh, Omen Reuten arată și alte orientări pe multe alte puncte și în numele Comisiei Ocupare vă rog să țineți cont de acestea atunci când veți elabora poziția Comisiei într-o carte albă. Este vorba, de exemplu, despre luarea în considerare a problemelor de gen pe care nu le-ați abordat suficient. De asemenea, spunem că cel mai bun mod de a rezolva problema pensiilor este să încurajăm ocuparea și în loc să ne concentrăm pe vârsta legală de pensionare, trebuie să ținem cont de vârsta reală. Dar raportul doamnei Oyman Reuten pentru specialiștii francezi conține și o mențiune care ridică probleme și cu care nu putem fi de acord. Creșterea speranței de viață uh, ideea că creșterea speranței de viață trebuie să ducă la o uh, indexare automată a vârstei de pensionare, ei bine, acest, acest lucru înseamnă pentru noi un regres în termen de drepturi sociale și nu putem să acceptăm. Însă, fără implicarea partenerilor sociali în toată această negociere, trebuie să fim conștienți că vom eșua. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Perez. Domnul Sterks, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Am primit uh, răspunsuri foarte echilibrate din partea doamnei uh, raportor la întrebările pe care le-am adresat. Eh, avem, eh, iată, o eh, adevărată plusvaloare la nivel european, mai ales pentru primul pilon. Însă trebuie să recunoaștem și că sănătatea finanțelor publice este și ea foarte importantă, pentru că avem nevoie de finanțe publice sănătoase care să ne permită sisteme de pensii sănătoase la rândul lor. Și uitați-vă la această povară pe care puterile publice, pe care autoritățile publice trebuie să o plătească pentru pensii. E foarte grea și deci fiecare stat trebuie să uh, echilibreze, să vadă care sunt avantajele și riscurile. În al doilea rând, rolul Uniunii Europene. Uniunea Europeană trebuie să joace rolul care îi revine. Ați vorbit de uh, solvabilitate 2. Trebuie ca Comisia să evalueze riscurile și să ne spună cum uh, pot fi ele acoperite. Ar trebui să aprofundăm mai ales riscurile pe termen lung ale sistemelor de pensii, nu doar al unui sistem de pensii. Și dacă analizăm aceste sisteme, ne dăm seama că nu am acoperit toate riscurile existente în Europa. Mulțumesc, domnul Șimanski, numele grupului ECR. Un minut. Proiect rezoluții Parlament. Mulțumesc, domnul președinte. Proiectul de rezoluție al Parlamentului European, discutat în cadrul consultărilor cu Comisia Europeană, merită sprijinul nostru. Rezoluția recomandă o cooperare întărită și un schimb de bune practici, fără a Uh, se amesteca în prerogativele statelor membre în acest domeniu atât de fragil și de important, uh, și anume sistemele de pensii. În dezbatele de la Comisia Ocupare am subliniat importanța schimbărilor demografice pentru forma viitoare a sistemelor de pensii și este foarte important să se facă toate eforturile necesare pentru uh, a se găsi o soluție pentru această sau un răspuns la această criză demografică. Trebuie de asemenea să luăm în considerare diferențele extrem de mari care există între statele membre, între posibilitățile financiare ale acestora, dar și între sistemele deja existente. Domnul Hendel, un minut. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor, patrimoniul unui, unui stat sunt valorile pe care le creează oamenii prin munca lor. Și munca trebuie să fie mai bine valorizată, iar oamenii trebuie să se poată bucura de o viață decentă. Criza ne-a arătat că numai pensiile de stat sunt de încredere și stabile. Pe de altă parte, pensiile private au eșuat, s-au prăbușit în valori de milioane și ar fi absurd să îi uh, încurajăm pe oameni uh, să uh, se bazeze pe sisteme private de pensii. Cetățenii de rând sunt vesa de salvare a marilor bănci. Ei plătesc de fiecare dată pentru bănci, pentru Uniunea Europeană, iar acum trebuie să plătească în plus pentru, prin vârstă de pensionare ridicată și așa mai departe. această vârstă de pensionare duce și uh, sistemul actual de pensie duce la sărăcie și numai un sistem de stat ne poate uh, ajuta în acest sens. Mulțumesc, domnul Obermeier, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. În Uniunea Europeană se va ajunge la o întoarcere a piramidei uh, demografice și cei peste 55 de ani vor fi majoritari, uh, vârsta, speranța de viață va crește, uh, fertilitatea va scădea, uh, tinerii vor intra din ce în ce mai târziu pe piața uh, forțelor de muncă, deci uh, vom avea dificultăți cu sistemul de pensie. Noi avem în Europa nevoie de o politică care să stimuleze, crearea de, uh, fam, să stimuleze familiile, pentru că acestea uh, contribuie în mod semnificativ la contractul între generații și la solidaritatea între generații. Trebuie să creăm stimulente în plus pentru a îi menține pe vârstnici cât se poate de mult în viața profesională. Iar mesajul este foarte clar către domnul comisar aici. Apoi, uh, migrația în masă nu este soluția pentru a ne asigura pensiile și ne pune în pericol și pacea socială în Europa. Mulțumesc, doamna Jaslov Vietka. Un minut și jumătate. Szanowni Państwo, Zmiany demograficzne. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnelor și domnilor, schimbările demografice, ă, scăderea natalității și diversele privilegii din sistemul de uh, pensii reprezintă o presiune imensă asupra finanțelor publice. Ne gândim ă, în ce măsură sistemele actuale de pensii sunt sigure și viabile și asigură un venit decent. Trebuie ca acest sistem să fie uh, reformat. Însă aceasta este o competență a statelor membre. E vorba de uh, reforme foarte îndelungate și costisitoare. Și uh, pentru ca guvernele să poată acționa, trebuie ca și Consiliul și Comisia trebuie să intervină și să spună că aceste costuri suplimentare vor fi preluate. Orice altă soluție vor duce la o situație în care statele membre uh, se vor teme de aceste reforme și vor face un regres. Încă două aspecte. Pentru a asigura uh, securitatea sistemelor de pensii, trebuie să garantăm și să diversificăm sursele de venit. Și trebuie să folosim uh, finanțele publice și sistemele de pensii private. Apoi, pentru a asigura uh, stabilitatea sistemului, mai trebuie să garantăm și stabilitatea și dezvoltarea pieței muncii. Trebuie să ne asigurăm că vârsta uh, de pensie uh, nu este foarte prelungită. Uh, sigur că europenii au o speranță de viață mai îndelungată, însă trebuie să <clears throat> reformăm uh, piața muncii, de exemplu, uh, trebuie să încurajăm uh, formarea și, de asemenea, să încurajăm servicii precum securitatea și sănătatea la locul de muncă. Doamnă raportor, mulțumim pentru cooperare și pentru ajutor. Mulțumesc, are cuvântul domnul Gutierrez Eprieto. Mulțumesc, doamnă președinte. S-a spus deja, coloana vertebrală a sistemelor de pensii din Europa trebuie să rămână sistemul de pensii de stat, pentru că este singurul care poate garanta o coeziune și care poate permite o reducere a riscului de sărăcie în societățile noastre. Țările din OCDE care au nivelul cel mai ridicat de echitate socială au de asemenea și situațiile cele mai favorabile în sistemul de pensii. În 2008, pensiile din sistemul privat și-au pierdut o mare parte din valoare pentru că vorbim de reforme, trebuie să fim conștienți că trebuie să avem o acțiune transversală, trebuie să luăm în, alt, uh, să luăm uh, în considerare și alte politici, cum ar fi o politică favorabilă pentru natalitate, o politică de migrație care să se bazeze pe principiul integrării și uh, să încercăm astfel să garantăm o durabilitate a regimului de pensii. Îmi pare rău că textul nu fixează limite privind abuzurile care există în anumite întreprinderi care sunt scutite de anumite contribuții sociale. Cred că pentru o întreagă generație de lucrători uh, de la care se cer tot mai multe lucruri, trebuie să le, și, să le, li se și garanteze un venit decent. Doamna Lin, un minut. Vă mulțumesc. Aș dori să mulțumesc Riei Oman Reuten pentru munca depusă la acest raport este foarte clar că pensiile sunt responsabilitatea statelor membre. Din fericire, am uh, respins orice apel pentru o vârstă uh, armonizată de pensionare. Tratatul de la Lisabona spune foarte clar că statele membre și nu Uniunea Europeană sunt responsabile pentru sistemul de pensii. Însă ceea ce putem să facem este să împărtășim bunele practici și experiențele noastre directiva pentru ocupare 2000 este și aceasta inclusă în ceea ce privește discriminarea. Apoi, în ceea ce privește vârsta de pensionare, întotdeauna am spus foarte clar că ceea ce trebuie să facem este să uh, menținem uh, stabilirea vârstei de pensionare la nivelul statului membri, uh, membru. Această vârstă Uh, trebuie să fie vârsta la care o persoană poate să se pensioneze, dar nu trebuie să fie obligată să se pensioneze. Îmi pare rău că acest lucru nu este în raport. Domnul Cabrnoch, un minut. Votre micro, oui. Microfonul, vă rog. Vážená paní předsedající, dámy a pánové. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Doresc să-i mulțumesc raportoarei care uh, a făcut un foarte mare efort uh, ocupându-se de sutele de amendamente care au fost depuse. Deși nu este un raport legislativ, este extrem de semnificativ pentru viitorul sistemelor sociale din statele membre ale Uniunii Europene. Deciziile legate de Sistemele de pensii sunt decizii politice care intră în competența exclusivă a statelor membre. Trebuie, într-adevăr, este necesar să creștem vârsta de pensionare. Singura sursă de creștere pentru Uniunea Europeană trebuie să fie creșterea productivității și pentru și, și este esențial să susținem ocuparea pentru toți lucrătorii, mai ales asigurând o flexibilitate mai mare a relațiilor de muncă și un sistem corect de pensii. Sistemele de pensii și reformele specifice nu pot fi coordonate la nivel european. De asemenea, nu uh, susținem nicio uniformizare a um, vârstei de pensionare în întreaga Uniune Europeană, nicio legătură între creșterea speranței de viață și vârsta uh, pensionării. Mulțumesc. Uh, un minut, doamna Liotar. Mulțumesc, doamnă președinte subsidiaritatea, acesta este principiul care ar trebui să se aplice. Iar doamna raportor a repetat acest lucru de mai multe ori. Subsidiaritatea e cuvântul cheie în domeniul pensiilor. Și multe propuneri nu au fost preluate de către Cartea Verde a Comisiei, iar doamna uh, raportor Uh, când a spus că uh, Cartea Verde uh, e foarte bună. Mi-a, mi s-a părut că nu am auzit bine. Subsidiaritatea nu face decât la o multiplicare a inițiativelor pentru ca Uniunea Europeană să intervină în tot mai multe domenii, de exemplu să decidă în ce privește vârsta de pensionare, um, un prag minim pentru o pensie minimă, um, Uh, pensiile private și așa mai departe. Uh, dacă această subsidiaritate ne va duce la, uh, dorim ca această subsidiaritate să ne duce la sisteme de pensii durabile, atunci ar trebui ca Uniunea Europeană să intervină în mod mai judicios. Cred că acum dăm prioritate piețelor și cred că vom crește prăbaștia între bogați și sărați. Mulțumesc, domnul Casa. Aș dori să încep prin a o felicita pe doamna raportor pentru munca extraordinară depusă la acest raport. Acest raport recunoaște faptul că într-o perioadă în care statele membre sunt uh, în mod vulnerabile, este esențial ca sistemele de protecție socială și mai ales sistemele de pensii să fie puternice și oferă și să ofere o anumită siguranță și certitudine populației europene. În acest sens, aș dori să subliniez faptul că statele membre trebuie să fie cele care să, că trebuie să definească o uh, vârstă, ad, o uh, pensie adecvată, adică o pensie necesară pentru a duce o viață decentă. Iar acest lucru ar trebui să se facă în funcție de uh, condițiile la nivel național. Și aici principiul subsidiarității trebuie să fie respectat. Salut uh, propunerile Comisiei de a introduce orientări și de a face schimb de bune practici pentru a îmbunătăți politicile în aceste domenii în statele, membri, în statele membre. Statele membre trebuie să obțină, să atingă obiectivele cărții verzi uh, ar putea ca măsurile să fie dificile, dificil de uh, implementat, însă trebuie să facem acest lucru. Vă mulțumim, domnule Casa. Doamna Gönț, un minut. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că este foarte important să existe o coordonare europeană susținută în domeniul pensiilor, pentru că uh, ne confruntăm cu o situație de criză care pune sub semnul întrebării stabilitatea macroeconomică și care, de asemenea, aduce întrebări legate de uh, condițiile de viață ale cetățenilor vârstnici și de uh, necesitatea de a, le, de a le asigura niște condiții de viață decente. Oricare ar fi schimbările aduse sistemelor, trebuie să ne asigurăm de durabilitatea pensiilor și uh, în centrul atenției trebuie să se afle condiții de viață decente pentru populația vârstnică. Și trebuie să îi informăm pe cetățenii în această perioadă de tranziție asupra schimbărilor care vor fi operate. Ei trebuie să aibă posibilitatea de a face niște alegeri bazate pe informații Mulțumesc, doamna Ford, un minut. Mulțumesc. Când uh, Bismarck în 1889 a introdus uh, sistemul de pensii de stat, uh, speranța de viață era de 45. Astăzi trăim mai mult, însă provocarea e să, că trebuie să asigurăm venituri fiabile la pensie. Uh, condițiile economice variază de la un stat uh, membru la altul și statele membre ar trebui să se ocupe exclusiv de uh, sistemele de pensii. Pe sisteme de pensii durabile au nevoie de sisteme publice, bugetare durabile, dar acest raport e foarte clar. Nu ar trebui să existe un venit minim garantat și nici o pensie unică pentru Europa. Drepturile la pensie ar trebui să fie transferabile între statele membre. Contribuabilii trebuie să aibă acces la informații informații ușor de înțeles și la informații transparente. Avem nevoie de uh, sisteme de pensii sigure, uh, dar uh, trebuie să ne asigurăm că uh, pensiile uh, sunt de competența statelor membre. Povara uh, cade pe consumator, în acest caz uh, pensionarii vârstnici. Mulțumesc, doamna Moran Chartier, un minut și jumătate. Merci, madame. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori în primul rând să vă spun că criza și demografia se conjugă pentru a ne determina să începem să tratăm cu toată seriozitatea această problemă a pensiilor din statele membre ale Uniunii Europene. Și în această activitate aș dori să salut, uh, în primul rând, un demers, și anume demersul de consultare uh, pe care comisarul Andor a organizat-o pentru uh, elaborarea acestei cărți verzi, precum și eforturile de deschidere și de compromis pe care le-a făcut doamna Oman Reuten în uh, redactarea acestui raport. Și aș dori să insist pe trei puncte, trei puncte care trebuie neapărat luate în considerare pentru a reuși în această problemă a solvabilității pensiilor. Primul punct se referă la inegalitățile uh, cărora cad victime femeile ajunse la vârsta pensionării, pentru că inegalitatea carierelor duce la o sărăcie în momentul pensionării. Și în al doilea rând, țin, domnule comisar, doamne raportoare, să mă asigur că uh, pensiile de urmași, uh, acestea trebuie să fie neapărat salvate, trebuie să fie păstrate, pentru că altfel vom asista la uh, Uh, o problemă foarte gravă pentru o generație întreagă de femei care nu au lucrat și care astfel nu vor putea beneficia de un minim de pensie. În al doilea rând, uh, trebuie să ne gândim la uh, problemele pe care aceste persoane trebuie să le poarte pe umeri. Este vorba de intrarea pe piața muncii, este vorba despre problemele urmașilor și din acest punct de vedere trebuie să asigurăm durata ocupării locurilor de muncă. Mulțumesc, uh, doamna Steinruc, un minut. Stimați colegi, pensiile în întreaga Europa trebuie să ajungă pentru o viață uh, decentă și asta înseamnă că cetățenii trebuie să aibă locuri de muncă decentă, pentru că locurile de muncă precare duc la pensii precare. Iar când, spuneți că, când spunem că pur și simplu cetățenii ar trebui să-și facă o pensie privată suplimentară ca să aibă suficient din care uh, trăi, eu vă răspund, există oameni care nu au din ce, nu, cărora nu le ajunge salariul să trăiască, de unde să-și plătească și pri, uh, pensie privată. Sistemul uh, public trebuie să fie sistemul de bază și trebuie să putem trăi din acesta și nu putem spune pur și simplu că este problema statelor membre. Trebuie să spunem că avem nevoie de pensii din care oamenii să poată trăi. Colegul meu, Thomas Mann, a făcut referire la sistemul german. Și fără a intra în detalii, aș dori să vă spun că eu ajung la aceeași uh, concluzie în evaluarea mea cu privire la această carte verde. Uh,

az európai unió sok mindennel foglalkozott. Mulțumesc. Uniunea Europeană a lucrat pe multe dosare legate de persoanele cu dizabilități. Când este vorba despre sistemele de pensii, ei bine, tocmai acesta este grupul de cetățeni din Uniunea Europeană care nu este acoperit de legislația specifică într-un mod favorabil. Ca urmare, Trebuie să abordăm și această problemă care este extrem de importantă pentru sistemele de pensii, mai ales în țările din Europa Centrală și de Est. În multe țări, bazele sistemelor de pensii uh, sunt în pericol și nu vorbim de și nu există soluții adaptate pentru grupurile defavorizate. Previziunile europene arată că va că ne vom confrunta cu o schimbare în momentul în care persoanele care beneficiază de prestațiile de pensii se vor dubla, iar cele care cotizează se vor reduce. și trebuie să luăm aici în calcul situația persoanelor cu dizabilități. Susțin poziția raportoarei care spune că acum avem 50 de milioane de persoane cu dizabilități în Europa și 41% din aceste persoane au un loc de muncă. Dar ce se întâmplă cu celelalte 60%? Trebuie să facem ceva și pentru ele. Uh, domnul Pupakis, un minut, jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc doamnei raportor pentru că încearcă să ajungă la un echilibru între durabilitatea economică, dar și um, echitatea socială a sistemului de pensii. Însă, într-o perioadă a crizei, a austerității, a provocărilor demografice, este foarte important să avem sisteme viabile de pensii. Și, pentru, și asta este o provocare pentru toate statele membre. Primul pilon, cel public, este cel al repartiției, iar acesta trebuie să, stea în, să fie miezul, pentru că este singurul care garantează faptul că oamenii au suficient pentru a trăi. Acesta trebuie însă să fie sprijinit de cel de-al doilea și cel de-al treilea pilon, astfel încât toată lumea să aibă acces la, un, la o pensie decentă. Însă trebuie să existe și o bună reglementare în acest sens. În ceea ce privește corelarea speranței de viață cu vârsta de pensionare, aceasta nu trebuie sub nicio formă să fie automată. Însă, bineînțeles, trebuie să fie luați în, uh, consider, în considerare și alți parametri, cum ar fi parametrii geografici, tipul de muncă, uh, sănătatea și așa mai departe. În plus, trebuie să existe stimulente pentru ca oamenii să lucreze mai mult timp însă trebuie să existe și condiții de uh, siguranță în acest sens, astfel încât să nu împiedicăm tinerii să intre pe piața locurilor de muncă, mai ales într-o perioadă cu un foarte mare șomaj. Vă mulțumesc, domnule să Ajungem la procedura intervențiilor spontane, însă trebuie să vă spun că suntem în foarte mare întârziere. Ora de întrebări uh, pentru comisie s-a uh, scurtat deja cu jumătate de oră și am 17 persoane înscrise la intervențiile spontane. Voi permite 5 intervenții, având în vedere faptul că trebuie să avem și discu- să, ducem, să discutăm și raportul următor. Domnul Rubic, primul, în numele PP. A plecat, e bine, doamna Luca Civesca pani przewodnicząca! dyskusje jakie odbywają się o niektórych. discuțiile privind sistemele de pensii și uh, sentimentele sociale aprinse care însoțesc aceste discuții arată cât este de dificil subiectul. Nu putem adopta un singur model de pensii care să fie obligatoriu în toate țările. Ne aflăm într-o situație de criză, de schimbări democratice și sigur că reformele naționale sunt inevitabile. Multe țări se confruntă cu costuri crescute ale pensiilor și acest lucru poate pune sub semnul întrebării uh, principiul solidarității intergeneraționale. În orice caz, uh, pensiile trebuie să fie garantate, trebuie să fie sigure, trebuie să țină cont de nivelul salariilor și atrag atenția asupra inegalității între bărbați și femei femei. Salariile scăzute ale femeilor duc la, uh, duc la un nivel scăzut al bărbaților. Doamna Plumb. Mulțumesc

aliniatul doi din directiva o sută treisprezece două mii patru care permite discriminarea femeilor în ceea ce eh, înseamnă eh, produsele de pensii. mulumesc. Da. sistemele de pensii eh, sunt la baza Uniunii Europene și trebuie să fie păstrate. Ele reprezintă modul în care statul se asigură că pensionarii din acest stat uh, uh, trăiesc în condiții decente. E nevoie de un standard european pentru a ne asigura că sistemele noastre de pensii supraviețuiesc. De asemenea, trebuie să găsim sisteme de monitorizare a finanțelor publice în statele membre, pentru că doar astfel vom putea permite companiilor noastre de asigurări să treacă spre un sistem mai, uh, mai, uh, uh, mai reciproc în 2013. Și în acest uh, sens trebuie să recunoaștem că problema nu este doar economică, să nu uităm că până la urmă în joc se află vieți, viețile oamenilor și trebuie să ne asigurăm că uh, venim cu un sistem de pensii decent uh, pentru condiții de trai decente pe viitor. Mobilitatea lucrătorilor înseamnă că ei ar trebui să își ducă cu ei drepturile de pensii dintr-un stat membru în altul și deci să se bucure de drepturile lor de pensii în toate statele membre în care au lucrat sau în care sunt la pensie. Mulțumesc! Mulțumesc. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, am următoarea întrebare. Este logic să răspundem cu o carte albă la această dezbatere, la aceste întrebări și să nu rezolvăm problemele esențiale Două sunt acestea, după părerea mea. În primul rând, vârsta reală de pensionare și vârsta legală de pensionare sunt diferite. Există o foarte mare diferență. Asta înseamnă că trebuie să fie puși în aplicare pașii împotriva discriminării, prin măsuri ale Comisiei, prin controle ale Comisiei, pentru a se uh, îmbunătăți această situație, pentru că numai așa poate să fie durabilă. În al doilea rând, este vorba de portabilitatea uh, pensiilor care trebuie să înceapă de acum și trebuie să ne gândim la o nouă directivă. Este uh, imperios în acest moment să ne gândim la asta pentru că lucrătorii pierd bani din pensia lor care ar urma să le asigure viața la uh, o vârstă înaintată. Și cred că cu o carte albă aici nu mai pierdem timpul. Domnul Rubix. Monsieur Rubix. Direct, Țineme Doamnă președinte, stimați colegi, în aceste vremuri de criză economică, în aceste vremuri de restriște și în urma uh, îmbătrânirii populației, ne dăm seama că uh, bugetul, uh, bugetele de stat uh, sunt uh, sub o presiune tot mai mare. Numărul de pensionari uh, crește și acest lucru subminează sustenabilitatea sistemului public de pensii și deci trebuie să uh, permitem sistemului să se adapteze la provocările actuale. Și sunt de acord cu domnul comisar care spunea că trebuie să depunem eforturi pentru a aprofunda acest document și aceste linii directoare. Totuși, cred că ar trebui să uh, creăm, să înființăm un fond social asemănător cu fondul de coeziune pentru ca pensionarii din toate statele membre să fie ajutați, uh, pensionarii cu un nivel mic de venit și uh, pensionarii din statele membre în care, uh, uh, care nu pot asigura pensii decente pentru persoanele în vârstă. Mulțumesc, doamna președinte. Spune că îi pare rău pentru ceilalți vorbitori înscriși. Trebuie să dăm uh, cuvântul domnului comisar. E important să vedem ce ne are de spus în uh, numele uh, Comisiei la aceste intervenții. Domnule comisar, aveți cuvântul. Mulțumesc. Aș dori să Felicit toate comisiile care au fost implicate în aceste discuții și au uh, condus la elaborarea raportului. Sunt um, conștient că este foarte greu să uniformizez pozițiile um, unor persoane care provin din atâtea medii politice, însă cred că membrii comisiilor um, au adus un sprijin semnificativ acestui suport și este foarte important pentru comisie în procesul de care va continua după această carte verde. Vom uh, continua așadar în, cu această temă în a doua jumătate în, a lui 2011 cu Cartea Albă despre care am vorbit, însoțită de o evaluare de impact adecvată, asigurându-ne că toți factorii implicați vor putea să participe la dezbatere. Și acum, și pot să vă informez că grupul Uh, privind pensiile din cadrul Comisiei a discutat deja săptămâna trecută despre opțiunile de politică pentru îmbunătățirea cadrului de pensii și s-a ajuns la un acord că trebuie să continuăm cu abordarea holistică privind reforma pensiilor și uh, în acest sens, trebuie să continuăm dialogul cu factorii principali implicați, um, să vedem care sunt uh, reglementările necesare din acest domeniu și uh, cum putem asigura protecția pensiilor împotriva insolvenței și, de asemenea, să vedem ce schimburi de bune practici sunt posibile. Am uh, decis, de asemenea, să analizăm cu o mai mare profunzime problema diferențelor de gen de asemenea, trebuie să mă asigur că Cartea Verde sau Cartea Albă nu se vor amesteca și cu alte obiecte care zboară pe cerul european. Pentru că aici nu are nicio legătură cu abordările care, asta nu am nicio legătură cu abordările care uh, spun că în Uniunea Europeană trebuie să existe un sistem uniformizat. Nu, sigur că ținem cont de diversitatea uh, situațiilor demografice și vom studia această problemă și mai mult. Reformele actuale aduc și riscuri noi, pentru că pensiile viitoare vor depinde mai mult de evoluția piețelor, mm, pieței muncii și pieței mm, financiare. De asemenea, trebuie pus accentul pe crearea de locuri de muncă și pe întărirea stabilității sistemelor financiare. Stimați membri ai Parlamentului, aș dori să vă asigur că Vom continua să lucrăm cu dumneavoastră, cu Parlamentul, cu comisiile specializate pe acest subiect atât de important. Mulțumesc, mulțumesc! Um, doamna Oman Royton va încheia această dezbatere în calitate de raportoare. Ik wil de gelegenheid te baat nemen om mijn eh, collega's nog even benadrukken. Mulțumesc. Aș uh dori să îi uh, citez pe uh, colegii Matera, De Jong, uh, Gheorghios, colegi care au făcut câteva afirmații pe care eu nu le-am înțeles foarte bine. Principiul subsidiarității este foarte important. Am subliniat acest lucru de mai multe ori. Avem o problemă cu guvernanța economică. Noi, ce ne dorim noi ne dorim ca fiecare, toți cei care lucrează, ca fiecare cetățean să își găsească locul în această guvernanță economică și noi nu dorim ca anumite state membre să fie defavorizate ă, doar pentru că ele au făcut niște reforme foarte importante pentru viitorul ă, sistemelor de, ă, de pensii. Doamna Cariata a plecată din sală, dar mi-am dat seama din intervenția sa că uh, nu a citit uh, raportul uh, pentru că în intervenția sa sunt tot felul de informații care denotă acest lucru. Jean Lambreț, domnul De Jong, alți colegi au luat cuvântul. Aș dori să le mulțumesc tuturor pentru contribuția la întocmirea acestui raport. Cred că am avut o analiză aprofundată a metodelor a, și a măsurilor care trebuie adoptate. Sigur că mai persistă tot felul de sensibilități care sunt uh, legate de situația din statele membre, însă cred că în pofida tuturor acestor probleme, cu ajutorul Comisiei, cu ajutorul dumneavoastră, domnule comisar, vom reuși să facem o treabă bună pentru a ne asigura că această carte albă uh, să ducă la ceva bun și sper că toată lumea va votat pentru acest raport. Nu a fost un raport ușor de întocmit, dar uh, cred că mâine sper să putem spune totul uh, e bine că se termină cu bine. Doamna președinte, uh, uh, ia loc acum dezbaterea, votul va avea loc uh, mâine la ora 12. Aș dori să le reamintesc uh, celor care nu uh, au primit cuvântul uh, să trimită intervențiile